Okay, good morning. I believe that we can... Bună dimineața tuturor! Putem începe, chiar dacă nu suntem foarte numeroși, dar cred că este totul în regulă. Ca urmare, în conformitate cu posibilitatea noastră de a avea mai multe rapoarte de inițiativă, astăzi vorbim despre raportul redactat de domnul Tarant, care se referă la Uh, Convenția Națiunilor Unite, cadrul privind um, schimbările climatice. Comisia noastră, subcomisia noastră se va axa mai ales pe aspectele privind uh, securitatea, care decurg din crizele și dezastrele naturale, crizele uh, climatice. Este un aspect care face parte din strategia mm, europeană privind securitatea din decembrie 2008. Îi voi da cuvântul acum uh, domnului Tarant, care ne va prezenta abordarea sa. Ah, now it works better it's switched on. Um, indeed, we may say that uh, climate change. Mulțumesc. Într-adevăr, schimbările climatice țin de competența Comisiei ENVI, însă, din câte înțeleg eu, nu vom vorbi aici despre apariția sau nu a schimbărilor climatice, pentru că ele există, iar Uniunea Europeană nu a reușit foarte bine să le evite. De aceea, poate că este momentul potrivit să ne ocupăm puțin de planificare poate chiar de o planificare a reacției în cazul evenimentelor care s-ar putea produce. În acest raport am început de la niște exemple, exemple care au avut loc la nivel mondial, inundații, uragane, și uh, topirea ghețarilor care a condus la uh, ridicarea nivelului uh, oceanelor și voi încerca să vedem care este situația la nivel european, de ce dispun statele membre și cum putem uh, să utilizăm aceste resurse uh, dacă ele sunt suficiente în cazul dezastrelor naturale care pot con- conduce și la conflicte majore care pot să aibă consecințe de genul lipsa alimentelor, sărăcie și probabil fluxuri migratorii. Așadar, întrebarea la care trebuie să răspundem prin acest raport ar fi următoarele. În ce măsură strategiile europene actuale și conceptele privind managementul crizelor în domeniul dezastrelor naturale și crizelor climatice, deci în ce măsură aceste documente și cadre legislative și de asemenea grupul de lucru internațional privind schimbările climatice și alte analize, așadar, în ce măsură toate acestea se pot integra în gândirea strategică a Uniunii Europene și este nevoie de niște decizii de monitorizare, de, de follow-up la un nivel foarte practic. Și, în al doilea rând, în ce măsură capacitățile militare și capacitățile cu utilizare dublă sunt adecvate în Uniunea Europeană pentru a răspunde la nevoile mm, create de uh, crizele climatice și în ce măsură planificările pe termen lung și metodologiile de dezvoltare a capacităților iau în serios aceste necesități. În al treilea rând, în ce măsură există o cooperare suficientă între Consiliu, Comisie și Serviciul European de Acțiune Externă? atât la nivel conceptual, cât și la nivelul capacităților de intervenție. Pentru moment, am uh, încercat să văd ce se întâmplă în diferitele mm, structuri din arhitectura noastră instituțională atât de complicată și se pare că există posibilitatea de a defini o abordare globală a Uniunii Europene care probabil va fi sau sper că va fi rezultatul pozitiv al acestui raport. Uh -huh. um, in, in a way I would like to... Aș dori de asemenea să subliniez că amenințările ridicate de schimbările climatice ca factor multiplicator al unor în anumite regiuni care sunt deja expuse conflictelor și care sunt relevante pentru noi din punct de vedere geografic, Africa de Nord, Sahel. Așadar, aceste amenințări sunt previzibile și este destul de ușor să se planifice o reacție în fața acestora. Sigur că nu este la fel de ușor să previzionăm exact când um, Sudanul de Nord și Sudanul de Sud vor intra în conflict um, din motive petroliere sau ce se va întâmpla cu um, zonele agricole din aceste state. Însă, foarte deseori subliniem importanța și necesitatea cooperării civile și militare și totuși există în continuare niște deficiențe ale acestui aparat care nu funcționează suficient de bine. Există o lipsă de încredere din partea ONG-urile fa- ONG-urilor față de implicarea capacităților militare. Deși suntem conștienți că societatea civilă nu dispune de resursele tehnice, de echipamentele, de aeronavele, de portavioanele, de echipamentele necesare pentru a interveni în aceste situații. Putem să ne gândim la ce se întâmplă și în, ce s-a întâmplat în Statele Unite după, ce, după uraganul Katrina, când orașul New Orleans a fost practic reconstruit cu ajutorul ingineriei militare, pentru că ingineria civilă nu dispunea de capacități acolo și cred că mi-am folosit cele 10 minute, dar mai sunt foarte multe de spus. În concluzie, trebuie să sper că și colegii mei sunt de acord cu mine că acest gen de tematică se încadrează perfect în competența uh, comisiei noastre și dacă nu, atunci cine ar putea să pună uh, presiune uh, asupra structurilor din interiorul Uniunii Europene care trebuie să se ocupe de acest gen de activități, nu numai pentru că sunt importante, dar și pentru că ele sunt prevăzute prin tratatul de la Lisabona. Ca urmare, suntem obligați să abordăm acest domeniu și sper că mă pot baza pe inspirația și colaborarea colegilor mei uh, interesați din uh, cadrul acestei comisii. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, spune doamna președintă. Îi dau acum cuvântul um, raportorului din umbră, uh, domnul Palechis. Sunteți singurul raportor din umbră prezent aici. Mulțumesc. Sunt de acord cu domnul Tarant că este, um, avem de-a face cu o problemă foarte importantă și noi suntem o subcomisie care suntem direct responsabili de acest subiect aproape că am uitat ce a spus uh, domnul uh, uh, Solana acum cinci ani, dar trebuie să ne aducem aminte că schimbările climatice au devenit o provocare majoră astăzi pentru societățile de astăzi și, din păcate, crizele economice și financiare au distras atenția de la această provocare deosebit de importantă către alte provocări. Însă secretarul general al Națiunilor Unite, Ban Ki-moon, a spus în 2009, în uh, mijlocul crizei, că umanitatea are mai puțin de zece ani pentru a preveni niște schimbări climatice care se vor dovedi irreversibile. Deci ne-au mai rămas 7 ani pentru, pentru a face acest lucru. Uh, iar în ceea ce privește aspectele militare și de securitate ale acestor schimbări climatice, acestea sunt uh, imense. Consider că politicile privind clima și dezastrele naturale trebuie să fie integrate în politica de apărare și de securitate și trebuie să fie elaborate și implementate în sinergie cu celelalte politici. Analiștii militari constată o amenințare crescută de instabilitate politică care conduce la mai multe conflicte, la mai mult fundamentalism și la o accentuare a terorismului. În fiecare zi în care nu ne ocupăm, cu, nu ne ocupăm de rezolvarea acestei probleme, ea devine și mai costisitoare. Putem să plătim prețul acum sau putem să-l plătim mai târziu și sunt îngrijorat să văd că există prea puține discuții publice pe această temă ce um, e, pași uh, practici s-ar putea face? Este nevoie de o coordonare mai, apropia, mai strânsă și de un schimb de experiențe la nivelul statelor membre. Comisia uh, joacă un rol important uh, um, în cooperarea cu Statele Unite, dar și cu țările BRIC, uh, Brazilia, Rusia, India, China. De asemenea, trebuie dezvoltate strategii de um, gestionarea dezastrelor și mai ales un mecanism de alertă timpurie în ceea ce privește crizele cu cauze climatice și dezastrele naturale. De asemenea, trebuie implicate delegațiile Uniunii Europene în monitorizarea pe teren a amenințărilor uh, la adresa um, amenințărilor cu caracter climatic statele membre trebuie să își dezvolte un uh, sector militar care să fie mai eficient și mai sustenabil. Funcția clasică a armatei de a apăra uh, un teritoriu de invaziile străine uh, s-a diversificat între timp. Astăzi există atât de multe pericole încât uh, partea militară trebuie să intervină și în ajutorarea asistenței civile oferită uh, um, zonelor care se confruntă cu probleme, cu fluxuri migratorii, cu catastrofe și uh, cred că în acest moment raportul nostru poate să contribuie la definirea unor acțiuni concrete și la conștientizarea publicului asupra acestei probleme. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna președinte. Îi dau cuvântul acum doamnei Lozin, care este raportor din umbră de asemenea. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Sunt foarte curioasă să văd ce raport și ce linii importante din acest raport uh, se vor păstra, pentru că știu că este un raport al verzilor. Vreau să atrag atenția asupra faptul că grupul nostru se cheamă GUE NGL, deci Northern Green Left, și deci că aspectele de mediu sunt extrem de importante pentru grupul nostru. Sunt de aceea foarte curioasă să văd uh, cum vom ajunge eventual la un acord sau care vor fi diferențele de păreri în uh, evaluarea acestei teme atât de importante. Sunt conștientă că aici, în această subcomisie, se vorbește despre securitate și apărare, dar întotdeauna suntem pentru așa numitul comprehensive approach, deci pentru o abordare foarte largă, foarte generală și de aceea aș vrea să vorbim un pic și de altă direcție decât cea pe care de obicei obișnuim să o discutăm aici. Pentru ca să nu mă suspectați că vreau să vă prezint o poziție radical de stânga și pentru ca să găsesc ceva um, aprobare și la colegii mei, aș vrea să vă vorbesc de un studiu științific al unui for din Bundestag, mandatat de Bundestag, pentru ca să vă spun ce s-a concluzionat. Serviciul științific al Bundestagului s-a, ocupat deja de această temă și vreau să citesc câte ceva din acest studiu. Uh, se pledează pentru faptul ca țările industrializate să folosească principiul poluatorul plătește, care este cel care responsabilizează cel mai bine statele membre. De asemenea, acest expert scrie în uh, raport că o abordare conform politicii Uniunii Europene, care este din perspectiva statelor industrializate, este prea unilaterală și ar trebui să fie, mai, să fie extinsă și să fie, aibă de asemenea o perspectivă pe termen mediu și lung. În același studiu se spune că trebuie să ne concentrăm mai mult pe îmbunătățirea situației socioeconomice pentru ca să încercăm să împiedicăm cele mai grave consecințe ale schimbărilor climatice. De asemenea, se cere o re transmiterea fondurilor de la, armar, de la fondurile pentru înarmare la fondurile, fonduri de dezvoltare. Într-adevăr, colaborarea de, pentru dezvoltare pare să fie conceptul cel mai important din acest raport și se, se subliniază acest lucru că nu mai trebuie să ne concentrăm pe chestiuni care se leagă de apărare și înarmare. Însă, sigur că nu trebuie considerată aceasta ca o viziune unilaterală, trebuie însă să înțelegem că problema aceasta nu poate fi înțeleasă decât dacă ne ne preluăm această responsabilitate, că există consecințe economice ale acestei, uh, acestei probleme și oamenii trebuie să reușească să-și dezvolte alte posibilități pentru aprovizionarea cu apă, pentru aprovizionarea cu alimente, pentru că viitorul va arăta altfel. Acesta este pentru mine cea mai importantă abordare atunci când vorbim de consecințele schimbărilor climatice din perspectiva UE. Trebuie să găsim soluții durabile și care să funcționeze. Mulțumesc! Thank you, Mr. Zemke. Mulțumesc. Domnul Zemke are cuvântul acum. Mulțumesc uh, foarte mult. În urma prezentării pe care ne-a făcut-o domnul Tarant, aș dori să fac câteva propuneri, dacă îmi permiteți. La început vreau să îmi exprim câteva rezerve, câteva îngrijorări. Nu știu dacă abordarea din acest raport este chiar 100% adoptată, adaptată la problemă, pentru că există două probleme. Există consecințele schimbărilor climatice și, dacă am înțeles bine, schimbarea, schimbările climatice, catastrofele naturale excepționale care sunt legate de acest eveniment nu au un caracter violent, dar pe de altă parte avem catastrofele naturale cu caracter violent, agresiv și care sunt neașteptate, pe care nu le putem prevedea. Nimeni nu poate să prevadă așadar uh, aceste catastrofe. Trebuie deci să ne punem întrebarea uh, cum facem această distinție. A doua chestiune, foarte des la Parlament, în reuniunile comisiilor sau în alte reuniuni, vorbim de ajutorul pe care îl poate aduce Uniunea Europeană pentru a combate aceste catastrofe. Știu că a existat o dezbatere imediat după cutremurul din Haiti, după inundațiile din uh, Ungaria. Au fost astfel de discuții și de fiecare dată se vehiculează argumente împotriva Uniunii Europene și acestea sunt următoarele. Se spune că atunci când vrem să luptăm împotriva consecințelor catastrofelor naturale, Uniunea Europeană aduce un ajutor, dar care merge prea departe. Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că dacă vrem să luptăm împotriva catastrofelor naturale și a consecințelor acestora, este important uh, să respectăm și calendarul imediat al uh, nevoii acesteia. Haiti a arătat care a fost situația. Timpul, timpul în aceste situații poate să decida asupra vieții sau morții uh, victimelor unei catastrofe. Și de aceea ceea ce a spus raportorul înainte e foarte corect. Este vorba de fonduri pe care Uniunea Europeană le are și de capacitatea mai ales de deblocare rapidă a acestor fonduri. Știu că Uniunea Europeană vrea să contribuie la ajutorul umanitar în cazul unor catastrofe și fondurile pe care le are la dispoziție sunt fonduri importante, Uniunea Europeană fiind cel mai important uh, importantă sursă de fonduri în aceste situații, dar trebuie să acționăm mai rapid și mai coordonat. Deci dacă ar fi să facem o sugestie, eu aș uh, recomanda să subliniem toate instrumentele pe care le avem la dispoziție într-un astfel de caz în care avem o catastrofă naturală și care uh, necesită o mobilizare urgentă a fondului, deci să facem un inventar a ceea ce avem, pentru că nu avem timp acum să ne gândim la noi instrumente, la noi tipuri de ajutor. Există probleme de transport aerian, avem probleme de transport de materiale, care să permită cu adevărat o aprovizionare cu apă rapidă, de exemplu. Deci propunerea mea este, pe scurt, să ne gândim dacă Uniunea Europeană are pe hârtie, în teorie, capacitatea necesară pentru ca să acționeze. Câteodată teoria sună foarte frumos și după aia practica arată că de fapt nu se poate realiza ceea ce dorim. Deci ca să vedem concret ce putem mobiliza în caz de catastrofă. Mulțumesc! Mulțumesc! Știu că este un subiect un pic provocator, dar este un subiect extrem de real și de aceea salut raportul în acest domeniu, pentru că suntem obligați să dăm răspunsuri la o realitate care este extrem de importantă. Este o chestiune care ține de cooperare civilă și militară în același timp și ar fi bine să găsim ceva concret, să încercăm să stabilim rolurile foarte clar pentru ca forțele civile și forțele militare să coopereze cât se poate de bine și să reacționeze repede. Eu consider însă că prevenirea este de asemenea un aspect care ar putea fi analizat la noi în uh, subcomisie prin intermediul acestui raport. Atunci când reacționăm uh, într-o situație de criză prin uh, aplicarea managementului de criză, la cazul unor catastrofe naturale, eu cred că trebuie să stabilim la nivel european anumite reguli foarte concrete pentru ca să putem interveni cât de repede într-o astfel de situație. Aceste reguli nu privesc numai un singur stat membru, ci mai multe state membre care acționează. Știți că am avut câteva evenimente care au afectat două, trei state membre și deci uh, situația era mai complexă. Poate că trebuie să găsim uh, și o soluție pentru a încerca să reducem costurile daunelor. Dacă ne uităm atent, vedem că în fiecare an avem inundații, avem câteodată cu tremure, câteodată uragane, nu neapărat în Europa acestea, dar uh, dacă ne uităm la situația din Asia și din uh, Statele Unite, sigur, uraganele nu sunt de proporție, dar trebuie să încercăm să ne gândim eventual la un sistem de asigurare pentru oameni, pentru ca să încercăm să reducem uh, costurile acestor daune. Poate că ne-ar trebui un ghid al celor mai bune practici din fericire, există foarte multe state membre care au deja foarte multă experiență și care au făcut deja primii pași și măsurile concrete pentru ca să pută să rezolve problema dezastrelor naturale cât mai repede. Deci un ghid al celor mai bune practici la nivel european ar fi poate un lucru extrem de util pentru ca să putem să îi formăm și pe ceilalți care nu au atâta experiență în acest domeniu. Oricum o fi, eu cred că acesta ar fi un raport foarte va fi un raport important, interesant. Nu trebuie să-l abordăm dintr-o perspectivă ideologică, pentru că avem nevoie de măsuri de bun simț și măsuri concrete. Mulțumesc! Fără microfon, președinta dă cuvântul cuiva din sală. Aveți cuvântul. E mai greu cu microfonul, spune doamna președinte. Thanks for all these remarks. Uh, Mulțumesc pentru aceste remarce. Aș dori să spun, să-i spun doamnei Lozing, că uneori statele membre, chiar și în perioade de austeritate, cheltuiesc uh, bani pentru bugetul de apărare. Și ideea mea exprimată în acest raport este să le dăm posibilitatea să folosească și activele militare care pot fi implicate în planificarea reacției în cazul dezastrelor naturale sau climatice. Și au existat uh, exemple bune. În uh, cazul inundațiilor din Mozambic de acum 10 ani, atunci s-au uh, mobilizat echipamentele militare și personalul pentru ajutorare. Au mai existat uh, exemple în cazuri de probleme juridice și organizaționale complexe. După uh, cutremurul de la Haiti, de exemplu, uh, problema lipsei de apă a fost uh, rezolvată mai ușor de marina americană decât de ONU, care uh, a avut nevoie de mai mult timp pentru a livra apă îmbuteliată. Uniunea Europeană plănește acum o misiune în Sahel și există un uh, studiu de anul trecut care este un uh, fundament al acestui tip de planificare există lucruri uh, încurajatoare. Ar trebui să uh, analizăm și ce s-a făcut în acest for. După cum a spus doamna Nicolai, este vorba de o cooperare militară-civilă. În 2006 uh, a existat raportul Barnier pe această problemă, în care s-a încercat analizarea problemei, dacă e, să vedem dacă uh, acesta s-a concretizat. Aș dori să închei acum. Problema este integrarea aspectului de securitate în uh, acest ciclu. După cum s-a spus, avertizarea timpurie, reconstrucție, gestionarea crizei și, în unele cazuri, reconstrucție. este afectată uh, colectarea de date, de informații, planificarea politicilor, instrumentele, uh, procedurile în gestionarea crizei. Avem nevoie, poate, de un ghid al celor mai bune practici și de dezvoltarea capacităților. Ar trebui să evaluăm ce avem, dacă ne lipsește ceva, și cum putem folosi instrumentele în cel mai bun mod cu putință. Vă mulțumesc! Mulțumesc, stimați colegi! Iată și calendarul raportului. Prima analiză a proiectului de raport, 29 mai, termenul limită pentru amendamente, 20 iunie, a doua examinare a proiectului de raport pe 28 iunie și prevedem adoptarea în AFET în septembrie. Încă nu avem o dată precisă, iar dezbaterea în plen va fi în noiembrie. Avem destul timp pentru a elabora un raport bun. Vă mulțumesc. Următorul punct de pe ordinea de zi este punerea în aplicare a legislației privind cerul unic european. Îl salutăm pe raportorul și colegul nostru, domnul Kirilov, și îi vom da cuvântul pentru analiza proiectului de raport. Mulțumesc, doamnă președinte. Cerul unic european este, după cum știm, o inițiativă europeană ambițioasă. Și ideea de a crea un uh, spațiu aerian unificat, comun, este ambițioasă. Noi zburăm frecvent ca membri ai Parlamentului European și am văzut schimbări pozitive în ultimii ani. Acesta este, aceasta este cu siguranță una din inițiativele care, după părerea mea, a rămas încă nebăgată în seamă în ceea ce privește valoarea adăugată pentru toți cetățenii europeni. Bineînțeles, știm că ne aflăm încă în etapele preliminare. E o idee ce trebuie să evolueze. Uh, trebuie să evităm congestiile grave în spațiul aerian. Noi, ca subcomisie, abordăm efectele inițiativei în ceea ce privește um, partea militară. Știm, desigur, că um, armata este cel mai uh, important utilizator al spațiului aerian și vehiculele, aeronavele militare Uh, sunt uh, foarte des folosite și trebuie să luăm în considerare acest aspect. Este nevoie de o coexistență sigură în spațiul aerian european. Deși cerul unic european nu se aplică în cazul uh, instrucției militare și folosirii militare, credem că trebuie luat în considerare și acest aspect și să fie luat în considerare în inițiativa privind cerul unic european. Acest aspect se reflectă și în avizul pe care îl discutăm astăzi, unde subliniem coordonarea importanța coordonării între partea civilă și partea militară, Desigur, trebuie să luăm în considerare și implică implicațiile proiectului în armată. După... Cezar. avem în vedere și un uh, studiu de impact al proiectului Cezar pentru apărare prin facilitarea unui for al tuturor părților implicate din domeniul militar. Am arătat de asemenea contribuția folositoare a organizațiilor Eurocontrol, NATO și nevoia unei interoperabilități mai mare, atât între statele membre, cât și um, între actorii civili și militari. E nevoie de o infrastructură comună ce va avea și rezultatul scăderii costurilor, dar și efecte ecologice pozitive. Se estimează că uh, proiectul Cezar, Cezar pentru domeniul militar va avea un cost de sub 30% din costul total și este un uh, aspect important uh, într-o perioadă de criză. Trebuie să avem o introducere uh, oportună a sistemului. Trebuie să avem în vedere faza critică a punerii în folosință, dacă nu avem o abordare coerentă. Perioada de punere în aplicare va fi mai îndelungată și va duce la costuri suplimentare. Principala provocare pentru sectorul militar este să faciliteze punerea în aplicare și să investească cât mai devreme în tehnologie și atrag atenția asupra faptului că trebuie să găsim căi rapide de a rezolva această problemă în cazul armatei. Pentru că, după cum știm, uh, um, companiile civile sunt interesate să se alăture aceste inițiative, dar cât despre sectorul militar, ei vor trebui să se ocupe de complicațiile militare. Vă mulțumesc, dar nu vreau să uit să mulțumesc Agenției Europene de Apărare, Eurocontrol, Comisiei Europene, cu care am avut o dezbatere fructuoasă și un dialog uh, folositor și uh, aceste dezbateri mă fac să fiu optimist în ceea ce privește aplicarea proiectului. Impresia mea este că la nivel de experți, cooperarea cu uh, NATO s-a desfășurat foarte bine. Impresia mea până acum a fost că lucrurile au decurs bine. Vă mulțumesc! Da, doar uh, uneori, spune doamna președinte, lucrurile merg atât de bine. Îi dau acum cuvântul domnului Umberto Rossi, consilierul militar, în numele Comisiei. Mulțumesc uh, pentru invitația pe care ne-ați făcut-o pentru a discuta această problemă complexă, uh, punerea în aplicare a legislației privind cerul unic european și, în special, introducerea dimensiunii militare. Va fi o provocare pentru mine să îmi rezum prezentarea care se referă la uh, evenimente ce se întâmplă din 2000. Îmi uh, cer scuze dacă îmi voi depăși timpul de 10 minute. De ce și când a început SES? Uh, a început în 2000 pentru că în acea perioadă cererea în privința traficului aerian era tot mai mare. Și așteptările erau că infrastructura nu va reuși în 2010-2020 să fie pe măsura cererii. Comisia a lansat această inițiativă, inițiativa SES și atunci uh, scenariul era unul foarte complex. În Europa există 27 de state membre cu standarde diferite, 27 de spații aeriene suverane și coordonarea lor era o provocare. De asemenea, costurile comparativ cu Statele Unite, unde acestea sunt duble. Era vorba și de introducerea eficienței în sistem. Pe lângă aceasta, exista necesitatea de a coordona, după cum a spus și domnul Kirilov, cei doi actori principali în spațiul aerian, sectorul civil și sectorul militar. Pentru că spațiul aerian de care avea nevoie armata pentru a coordona operațiunile sale era aproape înghețat. O mare porțiune a spațiului aerian european era folosit uh, pentru exploatare de către uh, sectorul militar. Deci atunci nu exista o interacțiune cu partenerii civili. Prima parte a cerul, legislației privind cerul unic european, SESUN, a fost lansată în 2004. Am uh, avut un, am creat un cadru legislativ inițial, am analizat uh, îmbunătățirile tehnologice ce trebuiau introduse în sistemul ATM și am creat Uh, fundamentul pentru conceptul care s-a adoptat în Europa, folosirea flexibilă a spațiului aerian. Este un principiu destul de simplu. Spațiul aerian nu aparține sectorului militar sau civil, ci tuturor utilizatorilor bazate, bazat pe nevoile reale. În 2004 s-au uh, obținut aceste rezultate, însă Exista în continuare ideea că întărirea cererea de transport aerian era atât de mare încât a fost nevoie de noi inițiative. Ca urmare, s-a demarat SES 2, care s-a bazat pe cinci piloni, primul fiind implicând uh, analizarea performanței sistemului de management al traficului uh, aerian în termeni de uh, capacități, uh, de mediu și de eficiență a costurilor. A existat însă și o parte tehnologică esențială. Așa a fost lansat programul SESAR, Deci, ceea ce a implicat și o nouă competență pentru AESA, pentru Agenția Europeană de Siguranță a Aviației, care s-a ocupat uh, și de acest sistem de management al traficului aerian, ATM, în plus față de celelalte competențe ale sale și de asemenea, foarte important, ne-am ocupat de capacitatea aeroporturilor, pentru că um, s-a considerat că exista un adevărat blocaj la acest nivel, iar inițiativa um, um, promova așa numitul principiu gate-to-gate. Un alt element important al SES-2 a fost ideea de a demara defragmentarea spațiului european um, aerian prin crearea așa numitelor um, FAB, blocuri aerospe- aerospațiale funcționale și astfel s-au stabilit niște reguli comune care să urmărească eficiența rețelei europene ATM. În plus, s-a creat și o rețea europeană cu o funcție uh, specifică iar Eurocontrol a fost desemnat ca organismul responsabil pentru uh, acest uh, sistem european ATM, sistem de management al traficului aerian. Câteva cuvinte acum și despre implicarea militară în această discuție de, deosebit de uh, complexă. Domnul Kirilov s-a referit deja la uh, preocupările principale pentru partea militară, așa cum le vedem noi pe următorii ani. Acestea se leagă de implicațiile de costuri în ceea ce privește implementarea tehnologiei SESAR pentru partea militară. Domnul Kirilov a vorbit despre niște costuri uh, estimate la 7,1 miliarde de euro. Această estimare a fost făcută în faza de definire a acestui proces, deci o fază inițială și de atunci s-au făcut foarte multe lucruri. Trebuie să fim recunoscători uh, tuturor celor care au contribuit uh, la proiectul SESAR, făcând uh, mai clare care sunt costurile operaționale legate de implicarea militară în SESAR. Și în această săptămână în Consiliu a avut loc o prezentare de către um, întreprinderea comună SESAR uh, și în baza deciziei uh, statelor membre, se pare că acest uh, cost uh, estimat inițial ar putea să fie foarte mult redus. Discuțiile vor continua oricum în următoarele luni. De asemenea, cooperarea civil-militară va continua să fie un element cheie dacă ne dorim crearea unui cer unic european care să poată să răspundă nevoilor transportului aerian din punctul de vedere al cetățenilor europeni, dar să țină cont și de nevoia de a conduce misiuni de uh, securitate și apărare la nivelul statelor membre analizăm în prezent care ar trebui să fie elementele SES 3 și uitându-ne pe termen lung, considerăm că această cooperare civilo-militară va continua să fie un element cheie al deciziilor uh, viitoare legate de SES. Cred că am uh, reușit uh, să descriu în termeni foarte general, cel puțin, care sunt elementele legate de dimensiunea militară astăzi, dar sigur că uh, sunt la dispoziția dumneavoastră pentru orice întrebări veți avea. Mulțumesc! Doamna președintă, mulțumesc. Dau cuvântul acum raportorului din umbră, din partea PPE. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Kirilov și cu mine locuim uh, în apropiere unul de celălalt la Bruxelles și uh, deseori uh, venim împreună la Parlament. Ca urmare, eu nu pot decât să am o singură opinie și să-l susțin pe domnul Kirilov spunând că acest aviz este unul deosebit de, de bun. Am avut uh, ocazia să discutăm pe acest subiect la reuniunea pregătitoare din uh, cadrul PPE și nu avem niciun fel de obiecții majore. Mă bucur că domnul Kirilov uh, a decis să, să pună accentul pe rolul utilizatorilor de spațiu aerian și mă gândesc mai ales la utilizatorii militari poate nu neapărat cei care fac parte din armată în sine, ci, dar, ci cei care poartă o uniformă. Așadar, având funcții asemănătoare cu funcțiile militare. De asemenea, doream să vă mai atrag atenția asupra unui uh, punct formal, aș spune. Înțeleg uh, că v-ați pregătit avizul în baza documentelor uh, înaintate de comisie, dar și în baza unei uh, versiuni neoficiale a raportului comisiei, însă eu nu am uh, văzut uh, acest document. Uh, din câte înțeleg, uh, raportorul din partea comisiei principale, adică din partea comisiei TRAN, a lucrat pe baza acestui document oficial, dar eu nu l-am văzut. Uh, Dar știu că mai este nevoie de câteva zile pentru a se termina partea de traducere a acestui raport și poate că am putea să prelungim termenul de depunerea amendamentelor cu o săptămână, pentru că dacă facem asta, poate vom avea suficient timp la dispoziție să ne ocupăm de ele, pentru că uh, Bine, acum din punct de vedere neoficial știu că în raport nu se vorbește foarte mult despre această utilizare dublă, militară și civilă a acelui unic european și sper că avizul nostru se va concentra mai mult pe acest domeniu, mai mult decât raportul în sine, asta vreau să spun. nu știu dacă mm, se va întâmpla ceva în uh, Comisia TRAN care după aceea să implice o intervenție din partea noastră sau poate o extindere a activității noastre, dar oricum v-aș ruga să prelungim termenul de depunere a amendamentelor cu o săptămână, dacă se poate. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Lözing, aveți cuvântul. Ja, vielen Dank. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Nici eu nu am mai multe documente la dispoziție decât domnul Lizek, deci nu pot să mă refer decât tot la acest aviz. Așa cum înțeleg eu, e vorba într-adevăr de o temă extrem de complexă care prezintă foarte multe aspecte diferite. Și Dacă e vorba de aspectul pe care l-a introdus și reprezentantul Comisiei, și anume de către cine este folosit spațiul aerian, și că au existat foarte multe cerințe din partea branșei militare de a folosi acest spațiu, înțeleg că este foarte dificil și că este inevitabil să nu intrăm în negocieri cu uh, branșa militară despre acest subiect. Din câte înțeleg însă este vorba și de cooperarea între aviația civilă și aviația militară. Nu știu dacă se spune aviația militară, spune doamna Lözing, dar sau se spune Luftwaffe sau nu știu, în orice caz, um, în domeniul securității um, aeriene trebuie să avem o negociere cu această branșă. Așa cum a spus și domnul Tarant, cred că se urmează mereu aceeași logică. Se pleacă de la premiza că resursele sectorului uh, militar sunt foarte mari și se încearcă folosirea resurselor militare și pentru alte domenii. Asta funcționează pentru mai multe aspecte, dar din această logică este absolut evident că trebuie să acționăm imediat. Însă, pe lângă domeniul militar, se dispunem și de alte fonduri, foarte multe fonduri și, uh, din păcate, însă sectorul civil nu prea are acces la aceste fonduri. Sunt convinsă însă că mandatul uh, sectorului militar ar trebui să fie și el orientat către alte subiecte, către alte teme, pentru că sigur că în tradițional e vorba de mijloace militare care sunt folosite în scop uh, politic și nu e vorba de în scop de putere, nu e vorba de ajutor umanitar, de exemplu, din păcate. Eu cred că la evaluarea acestui aviz trebuie să ne gândim și la posibilitățile aviației civile și la întărirea securității prin această colaborare și la investirea mai multe fonduri în acest domeniu civil decât în fondurile aviației militare și a posibilităților care sunt oferite sectorului militar. Asta este ce mi se pare important atunci când vorbim de securitatea și controlul a spațiul aerian. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Cronenberg! Mulțumesc, doamnă președinte. Este o propunere foarte interesantă și sunt convinsă că putem ajunge la sinergii prin colaborarea între spațiul militar și cel civil. Dar mă întrebam, și aceasta este o întrebare către raportor, ce se va întâmpla cu încălcarea spațiului aerian? Vorbim aici și de avioanele rusești care intră în spațiul aerian finlandez și cine se ocupă de gestiunea acestor uh, încălcări ale dreptului aerian. Avem o legislație pentru un spațiu comun, pentru un cer unic european. Întrebarea mea, când vorbim de violarea spațiului național uh, aerian, vreau să știu dacă aceasta este o problemă comună sau dacă este în continuare în competența statelor membre. Mulțumesc! Da, și eu am o întrebare, spune doamna președinte. Ieri am discutat despre Galileo și despre colaborarea și proiectele civil-militare, o sumă foarte mare de bani pentru acest proiect, iar astăzi e vorba de alt proiect, Cerul Unic European SES, care de asemenea este un proiect care combină cele două aspecte. Sunt amândouă proiecte foarte vechi care implică costuri foarte mari. În acest moment este dificil pentru Uniunea Europeană, cred eu, să financeze cu succes și concret uh, ambele proiecte. Chiar și în 2007, când s-a instituit Cezar, era la fel. Aș fi vrut să știu următoarele. Există o abordare foarte clară pe partea militară, cum, se folosească, cum să se folosească cerul unic european SES și cum se poate colabora cu aviația civilă sau nu? E pentru comisie această întrebare. Da, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, vreau să mulțumesc tuturor colegilor și colegilor raportori din umbră pentru contribuțiile dumnealor, dar și pentru evaluarea pe care au făcut-o acestui proiect de aviz. În primul rând, permiteți-mi să vă spun că sunt absolut de acord cu faptul că nu avem comisia competentă pe fond, în textul Comisiei Competente pe fond și acest lucru însă trebuie remediat și trebuie să încercăm să intrăm mai în profunzime în această temă. Voi încerca să schimbăm și termenele pentru ca să putem vedea, în primul rând, și părerea Comisiei de Fond competentă pe fond. Nu există nevoia să subliniem uh, mai mult decât atât factorii importanți, elementele cheie care au fost uh, subliniate de către Comisie pentru colaborarea militar-civilă. Pentru că aceasta poate oferi o altă lectură proiectului acesta, deschide posibilități care ar putea permite o folosire mai eficientă a spațiului european aerian. De aceea cred eu că ar trebui să încercăm să implementăm acest proiect cât se poate de repede pentru a obține un rezultat cât mai concret în acest uh, proiect. Vreau să subliniez acum rolul uh, fab în uh, această coordonare și cred că cooperarea între spațiul militar și cel civil uh, depinde și de interesul pe care îl acordăm acestei colaborări din partea acestor agenții. Este foarte important însă să discutăm și de flexibilitatea suplimentară și spațiul aerian suplimentar care va fi pus la dispoziție. În reuniunile de lucru pe care le-am avut cu reprezentanții autorităților uh, de trafic uh, aerian, am fost destul de frustrați pentru că de multe ori trebuia închis spațiul uh, aerian civil pentru exercițiile militare. Sigur că avem înțelegere, dar nu a existat uh, nicio abordare concretă, structurată de a combina aceste două spații. Eu cred că ar trebui să încurajăm de aceea cât mai mult cooperarea între cele două domenii, pentru ca aceasta să devină cât se poate de eficientă, chiar mai productivă decât uh, a fost până acum, și deci trebuie să susținem inițiativele Comisiei care merg în această direcție. În ceea ce privește violarea spațiilor uh, aeriene, nu cred că despre asta trebuie să vorbim, doamna Kronberg a spus înainte, da, din Finlanda, că e vorba de încălcarea drepturilor asupra spațiului național aerian uh, de către um, aviația militară din alt stat. Dar aici aș vrea să aud și părerea Comisiei în legătură cu acest punct. Tot ce vreau eu să spun la acest punct este că ar trebui să găsim ceea ce au menționat și colegii. Și cred că trebuie să formulăm lucrurile mai concret și anume să găsim mijloace de a susține domeniul militar. Nu este ușor să determini care sunt nevoile fiecarei țări. Există țări care au foarte multe aeronave, există echipament paramilitar, există țări care sunt mai puțin dotate în acest domeniu și în același timp suntem cu toții interesați să avem o colaborare bună între cele două domenii. După cum am spus, nu credem că vom întâlni dificultăți foarte mari în ceea ce privește aviația comercială, dar trebuie să încercăm să găsim o asistență la, în ceea ce privește bugetul european. Am câteva rezerve în acest sens. Trebuie să ajutăm țările care sunt într-o situație dificilă și într-un moment dificil și în același timp să motivăm acele țări care sunt în această situație pentru ca să-și implementeze cât mai repede aceste măsuri și să avem un rezultat concret cât se poate de repede în ceea ce privește cerul unic european. Să mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. Îi dau acum cuvântul domnului Umberto Rossi din partea Comisiei pentru ca să răspundă. Mulțumesc, doamnă președinte. Văd două întrebări la care trebuie să răspund. Prima este o întrebare tehnică cu privire la posibila încălcare a spațiului aerian. Trebuie să facem în primul rând o distinție între managementul comer- curselor comerciale și uh, alte folosiri ale spațiului aerian. Vorbim aici de cerul unic european și de instrumentul Cezar pe care îl avem, dar există o legătură dintre acestea și apărare. Când uh, cereți uh, domeniului militar să facă o interceptare, aceasta interferează imediat cu managementul traficului aerian ATM. Deci este o situație în care automat acestea două se întâlnesc. În ceea ce privește aspectul legal, nimica nu s-a schimbat până acum. Responsabilitatea pentru spațiul aerian este în continuare la, sub competența statelor membre, care au mandatat această competență NATO. Aceasta se regăsește în articolul 28 al Tratatului de la Lisabona. Cred că e foarte clară baza juridică, nu există dubii asupra ei și nu cred că e nevoie să mai uh, elaborăm pe această temă. În legătură cu implicațiile de cost ale SESAR, nu am avut uh, posibilitatea să vorbim mai mult despre conținutul Cesar. Acesta s-a bazat pe o fază de definiție, o fază de dezvoltare și una de aplicare, de implementare. Și această fază, a treia, de implementare, a conținut și un aspect de mm, previziuni de cost, 30 de milioane 30 de miliarde de euro, îmi cer scuze, se, au fost costurile estimate ale acestui proiect, dar el nu poate fi implementat în uh, conformitate cu adevăratele nevoi ale managementului traficului aerian, ATM. Nu putem implementa o tehnologie numai pentru ca să avem o tehnologie nouă. Trebuie să implementăm acest instrument în funcție de ceea ce este nevoie, pentru că există o nevoie într-adevăr de îmbunătățire a situației. În legătură cu domeniul militar, planul uh, Cezar ține cont de nevoile civile și de nevoile militare. După cum am spus uh, în joia trecută, șeful apărării structurilor europene consideră că este nevoie de o interacțiune mai importantă cu partenerii civili pentru a avea o implementare sincronizată a SESAR în ambele domenii. Este un lucru foarte important. Pentru că dacă nu implementăm aceste tehnologii într-o manieră sincronizată în toate statele europene, aceasta ar avea efecte negative pe performanță și pe eficiența costurilor. Iată de ce domeniul militar trebuie să fie parte a implementării și programării cu privire la implementarea acestei, uh, acestor instrumente. Mulțumesc! Dragi colegi, spune doamna președinte, chiar dacă este poate ciudat să discutăm acest uh, aviz. Așteptăm un raport din partea domnului Foster în câteva zile. Știu că există probleme cu traducerea, dar termenul de depunere a amendamentelor va fi 16 mai la ora 12. Iar uh, următoarea dezbatere a acestei opinie este 29 pe 29 mai și Fiind că nu avem o dată concretă, o să votăm probabil pe 7 sau 18 iunie la AFET și după aceea pe 9 sau 10 iulie la TRAN se va vota, iar votul la plenară va avea loc în septembrie. Vreau să vă amintesc uh, de asemenea că vom avea pe 8 mai o reuniune extraordinară dimineața, iar reuniunea noastră ordinară va fi pe 29 mai dimineața și după masa. Nu avem alte puncte pe ordinea de zi, deci încheiem acum reuniunea și vă urez un weekend plăcut. Okay.